transacționăm. Sigur, apare chestiunea fluxurilor migratorii și a problemelor ce pot fi puse pentru Uniunea Europeană și deja se pun bazele abordării acestei chestiuni și să sperăm că vom reuși. Mulțumesc că se încheie lista vorbitorilor pentru grupurile politice. Doresc să urez bun venit unei delegații din Brazilia Uh, este vorba de domnul Galeria de la Camera Deputaților din Brazilia. Bine ați venit! Participă la prima întâlnire uh, interparlamentară dintre Parlamentul European și Parlamentul Brazilian și sperăm că acest dialog să devină unul cât se poate de uh, regulat și structurat cel între membrii Parlamentului European și Congresul Național din Brazilia. Puteți să faceți puțin ordine în sală, întreabă domnul președinte. Înseamnă că și putem să Reiau, spune președintele. Delegația va participa la prima întâlnire interparlamentară. Ah, domnul Broc a cerut cuvântul. Domnule președinte, putem să știm cine este vinovat pentru ce s-a întâmplat în tribună? Președintele. Cred că în curând vom ști cine este vinovat. Cine are vreo informație sau vrea să facă vreo sugestie, este rugat să le transmită biroului președintelui. Și eu am să continui. Dialogul suturat dintre Parlamentul European și Congresul Național Brazilian este prevăzut în noul acord uh, semnat între Uniunea Europeană și Brazilia și, de asemenea, va avea loc din dorința noastră de a avea relații cât mai echilibrate cu țările din zona Mercosur. Acum continuăm cu dezbaterea noastră și dau mai întâi cuvântul domnului Casulides.